a primit o solicitare din partea grupului PPE de numire într-o comisie. Aceasta va fi prevăzută în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există niciun fel de uh, obiecție la acest proces verbal, se va considera această nominalizare